Autoritățile competente din Polonia mi-au transmis uh, cererea de ridicare a imunității parlamentare a domnului Tadeusz Szymanski. Conform articolului 6 alineatul 2 a regulamentului, am transmis această cerere Comisiei pentru Afaceri uh, Juridice. Din partea PP-ului și verzilor am primit o cerere